Dul uh, celui care a redactat această întrebare și anume um, domnul Sanchez. Mulțumesc, doamnă președinte Aș dori în primul rând uh, să spun că sunt mulțumit că am posibilitatea să adresez această întrebare privind modernizarea ajutorului de stat ca urmare a cererii președintei Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare și vicepreședinta grupului de lucru pentru concurență care a elaborat-o. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că dorește să răspundă la această întrebare și îmi pare rău că vicepreședintele Almunia nu este prezent pentru că el răspunde de politica de concurență. Inițiativa pentru modernizarea normelor care guvernează ajutorul de stat la nivel comunitar, care a fost lansată de comisie anul trecut în mai și care a dus la cele două propuneri de regulament care au fost prezentate, este foarte importantă. Controlul ajutorului de stat pe lângă celelalte aspecte ale politicii concurenței, este o parte fundamentală a proiectului pieții unice. Ajutorul de stat poate să contribuie la corectarea pieței și poate să servească interesul public fără să afecteze economia și fără să producă distorsiuni pe piațe, susținând întreprinderile care produc bunuri sau prestează servicii care altfel nu s-ar putea produce în vremuri dificile, contextul, uh, în contextul consolidării fiscale și al unei economii slabe, este mai necesar decât oricând să asigurăm eficiența cheltuielilor publice. Același nivel de cheltuieli publice poate să producă un impact mai bun și mai mare dacă este cheltuit inteligent și dacă există un sistem inteligent de ajutor public și care aduce împreună concurenții și care sporește calitatea cheltuielilor publice și care se se desfășoară într-un cadru de maximă siguranță juridică, fără obstacole juridice. Comisia promovează o revizuire pentru a asigura o aplicare adecvată a regulilor care se referă la ajutorul de stat, concentrându-se pe acele măsuri care pot distorsiona concurența și fără să creeze obstacole necesare pentru măsurile care continuă să existe pentru comerțul transfrontalier. În felul acesta ajungem la obiective valoroase cum ar fi investițiile regionale, investițiile pentru dezvoltare, promovarea culturii, printre altele. Aceste obiective trebuie avute în vedere, dar nu sunt obiective noi pentru că ele există de multă vreme și au fost urmărite de cei care s-au ocupat de politica de concurență. Aș vrea să vă transmit cele mai bune dorințe și cele mai bune urori ca să vă puteți ocupa mai bine de această chestiune decât predecesorii dumneavoastră. Însă trebuie perfecționat sistemul. Curtea de Conturi Europeană, în raportul privind ajutorul de stat care a fost prezentat în decembrie 2011, a subliniat nevoia de a intensifica controlul național pentru ajutorul de stat. 40% dintre cazurile controlate privind măsurile de sancțiune care se adoptă la nivel național au probleme. Este nevoie, deci, să se acționeze mai multe direcții, să se întărească participarea și consultarea ex-ante, să se îmbunătățească coordonarea pentru ca regulile să fie aplicate consecvent, să se îmbunătățească îndeplinirea măsurilor adoptate la nivel național și să se urmărească total această realizare, având informații privind recuperarea ajutoarelor acordate ilegal. Controlul ajutorului de stat este foarte important, atât economic cât și politic, pentru că afectează deciziile adoptate de autorități la nivel național, regional și local și e vorba de autorități alese democratic. Exercitarea acestor puteri în cadrul Uniunii Europene reprezintă funcționarea democratică a Uniunii Europene. Noile propuneri sunt pregătite în baza articolului 109 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care recunoaște faptul că Parlamentul are doar un rol consultativ. În alte domenii ale guvernanței economice, deja participăm la codecizie, iar una dintre propunerile făcute aici amendează un alt instrument adoptat prin codecizie care se referă la obligațiile serviciilor publice în sectorul de transporturi. Comisia să nu uite că Parlamentul este de fapt sursa legitimității și primul său aliat și aș dori să ne confirme Comisia următoarele răspunsuri la următoarele întrebări. În primul rând, dacă va ține cont de cerințele Parlamentului European privind propunerile respective, în al doilea rând, dacă în contextul unei viitoare modificări a tratatului ar fi de acord să se revizuiască lipsa de codecizie în această chestiune pentru a armoniza acest domeniu cu alte aspecte ale reglementărilor economice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Presedo, și acum în numele Comisiei, domnul Calas are cuvântul. Honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Comisia salută interesul Parlamentului European în, organizar, în organizarea inițiativei referitoare la ajutorul de stat. Și în cele două regulamente referitor la acest subiect, dintre care ultimul uh, adoptat în 2011. Comisia salută dialogul cu Parlamentul European referitor la modernizarea ajutorului de stat. Contribuția Parlamentului uh, în workshopul uh, referitor la mecanismul de stabilitate și la programul de lucru al Comisiei referitor la uh, competiție um, a fost foarte um, valoroasă pentru Comisie. Um, propunerile de uh, modificare a regulamentelor au fost trimise Parlamentului și statelor membre în mod simultan după adoptarea în decembrie 2012. Consultările referitoare la propunerile principale au fost prezentate Parlamentului în mod preliminar, la fel ca și statelor membre. Conform articolului 109 a Tratatului European, Consiliul este responsabil să consulte Parlamentul în legătură cu regulamente care, pe care le adoptă. Este vorba de articolul 108 107 referitor la ajutorul de stat. Comisia ia notă de dorința Parlamentului de a include o procedură de codecizie referitoare la aceste subiecte într-o eventuală revizuire a tratatelor, însă acest subiect merge dincolo de cadrul juridic sub care vor fi ado adoptate cele două propuneri actuale. Comisia, uh, bineînțeles, va ține, va uh, informa Parlamentul referitor la evoluțiile în acest uh, context. Comisia așteaptă de asemenea cu nerăbdare numirea raportorilor și par, uh, avizul Parlamentului uh, pentru ambele propuneri. Serviciile Comisiei stau la dispoziția raportorilor sau a celor interesați pentru a discuta uh, anumite aspecte și pentru a oferi orice fel de informație uh, ați avea nevoie. Mulțumim, iar acum în numele PP, domnul Heckmark. Thank you, Mrs. Speaker. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, și uh, raportorului și domnului comisar. Cred că este important uh, să ne amintim că întotdeauna există un risc de distorsionare a concurenței. Întotdeauna există un acest risc și există mm, o atitudine refractară la noile idei și există riscuri uh, de, în ceea ce privește integrarea pe piața unică. De aceea avem reguli stricte pentru ajutorul de stat. Atunci când vorbim despre modernizarea ajutorului de stat, cred că este important uh, să avem uh, un ajutor de stat uh, mai redus, dar mai bine țintit. Vorbeam adineauri despre finanțele publice. Ajutorul de stat întotdeauna subminează stabilitatea finanțelor publice și de aceea ținta noastră trebuie să fie reducerea ajutorului de stat, dar țintirea mai bună a acestuia. Trebuie să susținem uh, inovația, clusterele de inovație și serviciile, însă nu trebuie să sprijinim diferite entități sau diferite uh, companii ci trebuie să susținem uh, introducerea de noi inovații în diferite domenii. Cred că Comisia are sarcina de a se asigura că putem să atingem acest obiectiv de a reduce ajutorul de stat pentru că așa putem să creștem concurența și investițiile private. Pe de altă parte, trebuie să avem un ajutor de stat uh, mai bine țintit care să ne ajute să dezvoltăm inovația și să dezvoltăm noile infrastructuri. Aceasta trebuie să fie provocarea Comisiei în anii care urmează. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Höckmark. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Coferati în numele socialiștilor și democraților. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnule comisar, îmi imaginez că dumneavoastră, ca și noi, ați dori să vă aflați într-o situație în care nu mai e nevoie de ajutor de stat. Ar fi o situație ideală, însă cred că este foarte departe de ziua de astăzi. Astăzi trebuie să ne dăm seama că e nevoie de armonizarea sectorului productiv și diversele alte sectoare economice atâta vreme cât uh, se mai folosește acest instrument politic. Astăzi suntem în situația în care ne confruntăm cu o criză care afectează toate statele europene. Deci riscul uh, ca ajutorul de stat uh, să devină excesiv și să ducă la o autonomie excesivă uh, nu arată responsabilitatea alegerii obiectivelor și afectează relațiile economice și concurența. Deci propunerea comisiei, cred eu, de fapt merge spre modernizare. Trebuie să ne punem întrebarea ce înseamnă modernizarea. Cred că problema e următoare. Dacă ajutorul de stat va arăta și pe termen lung așa cum arată astăzi, atunci e nevoie de eficiență pentru a face face crizei și în al doilea rând avem nevoie de un control al măsurilor care introduc ajutorul de stat ca să putem uh, evita folosirea abuzivă și să vedem exact cum se cheltuiesc banii pentru a găsi soluții corecte și nu se cheltuiesc cu alte scopuri. Deci trebuie să acționăm repede astfel încât să controlăm permanent acest lucru. Și de asemenea trebuie să vedem uh, dacă procedura, așa cum arată și comisia, este stabilită după niște criterii care trebuie să se bazeze nu numai pe experiență, ci și pe noile idei care, eh, pe care le căutăm acum. Și firește, mai există și ideea că modernizarea poate să afecteze diferitele niveluri ale instituțiilor, eh, Parlamentul, Comisia și Consiliu. Parlamentul nu poate fi lăsat deoparte. Consultarea Parlamentului ar trebui să fie o mm, inițiativă clară, pentru că aceasta ar trebui, de fapt, să fie inclusă în definiția ajutorului de stat, altfel nu am face pași înainte, ar apărea probleme de natură juridică, ar, s-ar crea dificultăți în relațiile dintre state și uh, pe lângă modernizarea procedurilor, pot să apară situații noi în care Parlamentul are un rol primar, primordial de jucat și nu este doar implicat. Mulțumesc, domnule Coferati, și acum doamna Sophie Invelt. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Uh, nu mă pot abține să nu încerc un sentiment uh, cum că nu sunt în largul meu când aud unele propuneri ale colegilor, precum cele ale domnului Höckmark și a lui Sanchez uh, Presedo. Obiectivul pare excelent, uh, reducerea ajutorului de stat uh, și țintirea mai bună a acestora. Auzim asta de ani de zile. Totuși, am senzația că aceste propuneri uh, au ca scop uh, simplificarea, facilitarea procesului de acordare a statului de stat și uh, înăsprirea regulilor de contestare. Uh, și, de exemplu, companiile care cred că sunt în dezavantaj vor avea mai mari dificultăți în a contesta aceste măsuri. Ajutorul de stat trebuie să fie o măsură uh, temporară, excepțională. Colegul Coferati spunea că uh, ar trebui să putem interveni atunci când vremurile sunt deosebit de dificile. Însă am senzația că mod- da, că prin modificările din ultimii ani ajutorul de stat a devenit o parte din cheltuielile publice obișnuite și lucrurile nu trebuie să stea deloc așa. Ajutorul de stat trebuie să fie o măsură excepțională. Nu s-a oferit uh, răspuns la această întrebare și colegul uh, Sanchez Presedo uh, vorbea despre un raport în care se spunea că 40% din ajutorul care este acordat sub regimul de scutiri nu pot fi justificați. Și atunci, cum se face că vorbim despre relaxarea regimului de acordare a ajutorului de stat dacă această chestiune nu a fost clarificată încă? Și uh, în cele din urmă mă alătur uh, celor care spuneau că aceasta nu este doar o metodă administrativă, ci este vorba de o alegere de politică și cred că este momentul ca Comisia să-și unească forțele cu Parlamentul pentru că a venit momentul ca această chestiune să devină una de competență parlamentară. Mulțumesc foarte mult, doamnă Infeld. Acum îi dau cuvântul uh, colegului Schwab timp de două minute. Mulțumesc, președinte, colegi. Parțial sunt de acord cu ceea ce s-a spus deja, însă în primul rând dați-mi voie să spun că și dacă domnul vicepreședinte Almunia nu poate fi alături de noi astăzi, cred că propunerea comisiei trebuie să se concentreze asupra cazurilor importante uh, și această propunere este corectă. Nu trebuie să ne pierdem în detalii noi, dar și Comisia, trebuie să se concentreze asupra cazurilor într-adevăr importante. Însă cred că punctele critice menționate de colegi, mai ales de către doamna Intfeld, uh, sunt justificate și de aceea fac apel la Comisie să stabilească criterii detaliate pe baza cărora poate avea loc o prioritizare și o categorisire a cazurilor. Numai așa lucrurile pot funcționa. În al doilea rând, uh, în măsura în care Comisia dorește să se retragă din controlele ex ante și să se concentreze pe controlele ex post, trebuie să ne asigurăm că uh, autoritățile naționale vor înlocui această, vor prelua această sarcină și asta în mod consecvent. Drept urmare, colaborarea între Comisia Europeană pe de o parte și aut, uh, autoritățile naționale pe de altă parte trebuie să se îmbunătățească. În al treilea rând, Comisia dorește să facă investigații în viitor, dar să se limiteze numai la cazurile care îi sunt transmise de către autoritățile naționale. Mă întreb dacă pentru asta este avem suficiente resurse, inclusiv resurse umane. Și nu în ultimul rând, consider pozitiv faptul că anumite elemente, cum ar fi uh, domeniul sănătății sau uh, internetul de bandă largă, este exclus uh, din, uh, din acest regulament. Bineînțeles, nu trebuie să exagerăm, pentru că prevederile din semestrul european trebuie să fie totuși respectate. Vă mulțumim, domnule Schwab. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Îi dau cuvântul doamnei Galpelt. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ajutoarele de stat și controlul ajutorului de stat trebuie să fie modernizat. Trebuie, trebuie crescută calitatea supravegherii astfel încât să se limiteze distorsiunile concurenței drepturi, um, reglementările juridice la ora actuală sunt foarte complicate uh, și trebuie utilizate pentru uh, subiecte mai complexe, dar și mai simple și asta face lucrurile, de fapt, mai complicate. Sunt de acord cu faptul că Parlamentul ar trebui să aibă un control democratic în acest caz. Uh, Trebuie să vedem de ce Parlamentul nu are putere de codecizie în acest uh, subiect. Um, pentru că este vorba și de coordonare în domeniul uh, economic. De asemenea, um, controlele expost ale Comisiei nu sunt suficiente de departe. Dacă dorim să vorbim despre creștere și despre o mai, bune, o mai mare eficiență a um, cheltuielilor publice, este esențial

niet pochýb o tom že právne normy președinte, domnule comisar, fără îndoială, dacă este necesar, legislația trebuie să fie adaptată la realitatea de zi cu zi. Din acest punct de vedere, propunerea Comisiei uh, de a moderniza ajutorul de stat este acceptabilă, însă totuși uh, rămâne problema temeiului juridic ales de Comisie. Comisia a evitat uh, Parlamentul European în această propunere. Această modificare afectează condițiile de monitorizare în conformitate cu paragraful 2015. Parlamentul ar fi trebuit să fie implicat în redactarea acestei propuneri. În ceea ce privește articolul 109 din tratatul privind uh, funcționarea Uniunii Europene, uh, pare că modul în care a procedat Comisia este greșit și de aceea trebuie să se aplice procedura de codecizie. Domnul Banchi, mulțumesc uh, Doamnă președinte, stimați deputați, este foarte important ca ajutorul, ajutorul de stat să fie modernizat. Este vorba de ajutor de stat care, să spriji, care ar urma să sprijine investițiile întreprinderilor și joacă un rol foarte important în statele membre, mai ales cele mai mici. Ce este foarte important ca Parlamentul European să aibă o influență asupra modernizării uh, Uh, și asupra modificării acestor reg uh, regulamente. Din păcate, Parlamentul are numai drept de uh, consultare aici. Totuși, acest mecanism are un efect politic foarte important. Comisia Europeană trebuie să ia în, considerare propunerile Parlamentului European. Utilizarea ajutoarelor de stat creează locuri de muncă și crește standardul de viață poate stimula economia și poate crea un echilibru mai bun între economii. Mulțumim, domnule Banchi. Acum are cuvântul domnul comisar Calas. Aveți cuvântul. doamnă președinte doamnelor și domnilor deputați vă mulțumesc pentru comentarii. evident ajutorul de stat este deosebit de important și chestiunea aceasta este mereu în atenția Comisiei Europene. Discutăm mereu cazurile concrete de ajutor de stat și am făcut aceste propuneri uh, și regulile privind măsurarea lor sau proasta lor folosire vin din partea statelor membre care doresc să acorde ajutor de stat anumitor companii. Rolul Comisiei este să țină sub control aceste situații. Este o misiune de a nu permite un ajutor de stat uh, incorrect care duce la distorsiune ale pieții. Dar life, viața continuă, vremurile se schimbă, regulile se schimbă, economia se schimbă, deci și nevoia de a moderniza regulile, de a le face mai simple și mai transparente este un obiectiv de o importanță deosebită pentru Comisia Europeană. Cât privește temeiul juridic și organizarea activității, firește, aceasta este hotărârea tuturor organismelor legislative ale Uniunii Europene, dar vă asigur în numele Comisiei Europene că Parlamentul și comentariile Parlamentului European sunt deosebit de importante pentru Comisia Europeană pe parcursul întregului proces, inclusiv în timpul procesului de consultare care este prevăzut uh, în cadrul existent astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am primit o rezoluție pentru uh, încheierea acestei dezbateri care va fi votată mâine la prânz. Punctul următor este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind dimensiunea și uh,